Dragi colegi, reluăm lucrările comisiei noastre. Are cuvântul Monica Holmeier în legătură cu Fondul de gestionare integrată a frontierelor uh, și vize. Poate domnul Fernandez poate să ia cuvântul în numele colegei noastre. Da, voi încerca să o fac. Mulțumesc, domnule președinte. Și voi vorbi portugheză. Raportoarea mm, Monica Holmeier își cere scuze că nu poate fi azi aici în această după masă și în numele ei voi prezenta proiectul de aviz în legătură cu propunerea de regulament al Parlamentului și a Consiliului în legătură cu Fondul de Gestionare Integrată a Frontierelor a Instrumentului de Sprijin Financiar pentru Gestionarea Frontierelor și Vize. Avem uh, noi priorități, dar se pare că Uh, nu se dorește să se prevadă și noi resurse pentru acestea. Statele membre încearcă să facă economii de scară, să obțină mai multă eficiență, dar la nivel european, dacă se Uh, repartizează fonduri în altă parte, această repartizare nu poate fi făcută um, pe, um, din, din banii prevăzute pentru alte politici. Deci, dorim uh, ca frontierele să fie bine gestionate, deci ne bucurăm de această propunere și sumele din raport se referă la bugetul exprimat în prețuri curente. Politica vizelor și gestionarea frontierelor sunt două instrumente um, de finanțat din acest fond. Costul pentru, costurile pentru echipamentele de gestionare a frontierei sunt incluse de asemenea. Și um, doamna Holmer a depus 14 amendamente în general se bucură de propunerea comisiei, consideră că e bună. Și subliniază că trebuie să învățăm din lecțiile uneor tragice ale ultimelor ani. Atunci când vine vorba de gestionarea acestui fond. Transparența și certitudinea juridică sunt importante. Dorim de asemenea să sprijinim statele membre care trebuie să se implice pentru a atinge obiectivul unei Europe mai sigure. Aceasta este o prioritate a Uniunii și, așa cum am spus, va fi nevoie de fonduri suplimentare Uh, și fondurile trebuie gestionate în mod transparent, cu cât mai puțină birocrație. Simplificarea este deci foarte importantă, simplificarea procedurilor. Și dincolo de resurse, uh, poate nu resurse suplimentare, dar avem nevoie de resurse suficiente. Mulțumesc! Și. Vă mulțumesc, José Manuel pentru prezentarea avizului doamnei Holtmeier. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Howard? Madame Gardia Zabal? Nu. Doamna Gardia Zabal? Nu. Lipsă de reacție uh, înseamnă că sunteți de acord cu cele spuse de domnul Fernandez. <laughs> În încheiere, domnule Fernandez, mai doriți să adăugați ceva? Nu? Monsieur Kirchhoff va peut-être nous rejoindre. Domnul Kirchhoff ni se alătură oare? Poate. Dès lors, peut-être que Alain Lamassoure Poate la Masur poate să ne prezinte proiectul său de aviz în legătură cu Fondul European de Apărare? Domnule președinte, sunt la dispoziția dumneavoastră. Cu plăcere. Domnule președinte, dragi colegi, um, se cere avizul Comisiei pentru Bugete în legătură cu propunerea de regulament pentru care competentă pe fond este uh, Comisia pentru uh, Industrie, Cercetare și Energie. Um, e vorba de Fondul European de Apărare. Au fost adoptate deja două acțiuni care sunt puse în aplicare în momentul de față. Prima este acțiunea pregătitoare în domeniul cercetării, în domeniul apărării și vă duceți aminte că suma prevăzută este de 90 de milioane pe 3 ani, 25 de milioane au fost deja alocate uh, pentru anul 2017, anul trecut, și s-a făcut uh, o primă licitație pentru acorduri de subvenții um, care intră în, uh, devin funcționale din 2018 și, pe de altă parte, Programul European de Dezvoltare Industrială în domeniul apărării, pe baza raportului François Grostet. Obiectivul este stabilirea unui program pe 2 ani pentru perioada 2019-2020 pentru a sprijini nu cercetarea de această dată, ci competitivitatea și capacitatea de inovare în industria apărării. Bugetul prevăzut este de 500 de milioane de euro pe 2 ani. Proiectul de regulament s-ar aplica în următorul cadru financiar multianual, adică după 2020. Acest fond european de apărare are obiectivul de a fuziona și de a dezvolta cele două acțiuni pe care vi le-am uh, citat are o parte de cercetare, acțiuni pregătitoare și o parte capacități care reia practic programul de dezvoltare industrială despre care v-am vorbit. Și fondul ar fi finanțat cu 13 miliarde de euro pentru întreaga perioadă al ACFM-ului și 5% Uh, ar fi fonduri pentru tehnologiile așa numite de ruptură. Nu voi insista asupra importanței politice a acestei uh, schimbări. Uh, am discutat deja despre aceasta în Comisia de Bugete de mai multe ori. Uniunea Europeană intervine în chestiuni de apărare și consacră o parte din bugetul său, um, o parte mică inițial, dar în perioada următoare de programare bugetară finanțarea va fi mai importantă și va ajunge strategică. Cu condiția, așa cum s-a prevăzut în regulament, ca astfel să se consolideze autonomia și uh, importanța strategică a Uniunii. Acesta va fi un punct major, um, un criteriu major de eligibilitate și anume să se asigure că întreprinderile sunt cu adevărat europene, adică să se asigure că locurile de muncă și cercetătorii să fie pe teritoriul european. Și deci aceste sume să dezvolte capacități, să permită dezvoltarea unor capacități cu, adate, cu adevărat europene. Multe state membre depind complet uh, de țări din afara Uniunii Europene pentru uh, categorii majore de armament astăzi. Deci, uh, se acordă o preferință pentru producătorii europeni, clar. Pe de altă parte, se propune, Comisia propune și eu sunt de acord că aceste programe să încurajeze cooperarea între întreprinderile europene fără a impune constrângeri care ar face rău unei abordări bazate pe principii de competitivitate și performanță industrială. Am uh, depus uh, vreo 12 amendamente la proiectul Comisiei pentru a preciza anumite elemente și pentru a modifica anumite uh, formulări ale comisiei. E clar că finanțările trebuie să țină cont de aspectele specifice ale sectorului cercetării, apărării, adică cost, așa numitele costuri eligibile, dar și costurile indirecte și uh, costurile legate de uh, Uh, folosirea unor uh, furnizori. Um, aceste costuri trebuie să poată să fie acoperite, dar pe baza unor elemente contabile validate de autoritățile naționale și această formulă trebuie să fie o alternativă se țină cont de un maxim de 25%, așa cum propune raportorul de la ITRE. După părerea mea, Ehm, toate acestea trebuie să se întâmple sub controlul Curții Europene de Conturi. Probabil va exista un consens larg ehm, în favoarea ideii prevăzută în proiectul de regulament ca IMM-urile să fie vizate în primul rând de ehm, finanțările din acest fond întrebarea și de ordin politic este dacă ar trebui să existe o discriminare pozitivă în favoarea IMM-urilor din anumite țări. Ideea este ca, până la urmă, activitățile să fie împărțite între toate statele Uniunii Europene. Pe în același timp, dacă dorim să fim eficienți, trebuie să pornim de la potențialul uh, industrial care există deja, deci să finanțăm echipamente foarte moderne, echipamente de vârf. Există în anumite țări uh, mai multă experiență decât în altele și nu trebuie să întârziem actualizarea echipamentelor și crearea unei adevărate baze industriale europene prin criterii care ar avea efect contrar. Mm, nu sunt împotriva ideii de a avea un sistem de bonusuri pentru IMM-urile din anumite state membre, dar propun de fapt să existe două categorii de IMM-uri. Orice firmă mică sau mijlocie, indiferent din ce țară, să primească avantajele de, la care pot avea dreptul IMM-urile și să existe un bonus suplimentar pentru IMM-urile din țări care nu aparțin consorțiului care beneficiază de uh, contracte. Deci apoi ca se folosesc, uh, deci titularul contractului folosește apoi furnizori, uh, uh, alte, alte firme. Astfel vom putea ajuta toate IMM-urile cu un bonus suplimentar pentru cele din țări care astăzi nu beneficiază de o industrie puternică de armament. Pe de altă parte, sunt în favoarea ideii ca beneficiarii finanțărilor din acest fond european de apărare să poată să aibă acces, eventual, dacă respectă condițiile, și la instrumente din proiectul Invest EU, deci în mod complementar. Nu văd de ce nu, de ce uh, Fondul European de Apărare ar fi un, o finanțare exclusivă. Apoi, în ceea ce privește controlul utilizării fondului, um, după părerea mea, dispozitivul um, propus în acest proiect de regulament și de raportorul de la ITRE este insuficient și aș propune ca un raport special al Curții de Conturi uh, să fie făcut uh, în fața comisiilor pentru bugete și pentru control bugetar. Iată, domnule președinte, principalele amendamente pe care le voi uh, depune. Mulțumesc pentru prezentarea proiectului dumneavoastră de aviz și a amendamentelor pe care le veți depune. Și acum um, întreb cine dorește să ia cuvântul dintre raportorii din umbră. Doamna Hoffman e reprezentată de Aider Gardia Zabal una baja de... Da, mulțumesc, domnule președinte. E o schimbare de ultimă clipă, nu prea mai avem foarte mult de adăugat. Firește, când vine vorba de partea bugetară strictă, suntem de acord pentru că respectă linia pe care am stabilit-o. Știu că sunt două amendamente, amendamentul 6 care vizează participarea întreprinderilor britanice și amendamentul 11 care se referă la instrumentele financiare și care va fi partea pe care o ocupă Investiu. Știu că acolo dezbaterea la grupul meu va intra un pic mai în amănunte, mai ales în uh, ce privește partea cu Investiu, pentru că atunci când am vorbit de acel program, deja exista sără îndoieli considerabile referitor la folosirea acelui program pentru apărare sau nu. Deocamdată e tot ce vă pot spune, dar uh, e clar vom uh, lucra la, această, la acest aviz. Mulțumesc. Domnul Paet, poate îi cere, îl roagă pe domnul Depre? Nu. Cine vrea să se mai pronunțe? Monsieur le rapporteur, vous l'avez dit, c'est un... Domnule raportor, ați spus, este un program cu o puternică încărcătură politică care trebuie să contribuie la autonomia strategică a Uniunii Europene. Oare mă întreb dacă am putea introduce printr-un amendament, poate o idee mai provocatoare să rugăm statele membre să se gândească la eficiența cheltuielilor pe care le fac la nivel național în uh, apărare și securitate și să le facem să se gândească la cele cheltuieli care nu mai au nicio eficacitate și care ar putea să se regăsească la nivel european și care ar putea în acest fel să îi facă să vadă că acele cheltuieli prost făcute la nivel național să poată fi deplasate la bugetul european, astfel încât bugetul european ar crește fără a afecta bugetele naționale. În acest fel s-ar putea vedea foarte clar care ar fi potențiala plusvaloare a Uniunii Europene. Domnule președinte, vă aplaud cu entuziasm. Da, mi-ați luat-o înainte. 10 octombrie e termenul limită, deci până pe 10 octombrie, împreună, poate și cu alți colegi, eu sincer nu cred că există decât avantaje. Uh, având în vedere de când există comunitatea europeană, cred că e un, um, o dezbatere care există de atunci, având în vedere posibilitatea suprapunerii cheltuielilor între ONU, între NATO, îmi cer scuze, și Uniunea Europeană. E adevărat însă că adevărata suprapunere care există astăzi e aceea 28 de bugete de apărare, 28 de țări care au uh, fiecare un uh, instrument militar care, mm, în cazul unei crize concrete, nu ar putea servi realmente nici măcar uh, țările cele mai bine dotate și înarmate din uh, Uniunea Europeană nu ar fi în stare să facă față unui război de amploare. Deci e clar că cu mai puțin bani am putea asigura mult mai bine securitatea Europei. Sunt uh, de acord că am putea să uh, ne alăturăm cu toți acestei propuneri. Am constatat că e o intervenție de mare voltaj care ar putea deschide în mare parte porțile unei intervenții militare. Mă gândesc aici la o intervenție militară dezordonată, cum s-a întâmplat în uh, urma uh, în primăverii arabe. În uh, Libia nu mai există, nu mai niciun stat, organizațiile criminale s-au substituit statului și războiul civil a aruncat mii de cetățeni sirieni într-o situație dramatică. Da, putea să continuăm să ne certăm la nesfârșit, însă, domnule raportor, eu cred că uh, ar trebui să facem acest apel. Deci sunteți de acord că trebuie să facem acest apel, să facem, uh, venim cu acest amendament. Foarte bine, domnule președinte. Da, eu uh, am să insist la Comisia Competentă pe Fond asupra faptului că, într-adevăr, acest fond trebuie să permită realizarea unor economii și să îmbunătățească eficacitatea celor 28 de sisteme militare pe care le avem. Excelent! Trebuie să înaintăm amendamentul nostru înainte de ora 15, pe 10 octombrie. E vorba de totalitatea amendamentelor care trebuie înaintate. Iar pe 5 noiembrie se va pronunța Comisia pentru Buget. Îi mulțumesc domnului Lamasur și doamnei Gardia Sabal și acum dau cuvântul colegului nostru Kirstos pentru instrumentul pentru controlul vamal Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul meu de aviz uh, pentru Comisia pentru Buget se referă la propunerea de regulament a Parlamentului European și Consiliului, creând un instrument financiar pentru sprijin financiar pentru controlul pentru echipamentul de control vamal în cadrul Fondului pentru gestiunea integrată a frontierelor. Competentă pe fond este Comisia IMCO, Comisia pentru Piața Internă și um, Protecția Consumatorului. Este un aviz scurt, destul de tehnic. Am, am înaintat două amendamente pentru, în primul rând, a discuta despre uh, cifrele actuale, așa cum am discutat la Comisia Buget, și, în al doilea rând, pentru a introduce la uh, considerente o serie de principii deja întâlnite în regulamentul financiar, așa cum s-a întâmplat și în avize uh, pentru programele 2021-2027, precum programul pentru spațiu. Cel mai importante sunt cifrele, anvelopa financiară pentru implementarea instrumentului pentru intervalul 2021-2027. E vorba de un aproape 1 miliard 200 prețurile din 2018. E vorba de 1 miliard 300 de euro prețuri actuale. Anvelopa financiară se va modifica aliniindu-se la rezoluțiile UE, uh, la rezoluțiile Parlamentului European de pe 14 martie și 15 mai, în urma unei analize tehnice, care putea să facă ulterior obiectul uh, unor alte modificări uh, tehnice, respectând însă poziția Parlamentului exprimată astfel în rezoluțiile amintite, echivalent cu 1,4 din VNB. Dincolo de cifrele standard, e singura idee suplimentară pe care am mai putea să o înaintăm uh, constă în amendamente care ar vedea trecerea la acte delegate, astfel încât, uh, de, cer scuze, trecerea de la acte delegate la acte de punere în aplicare, astfel încât Parlamentul să poată să aibă un cuvânt de spus. Ne-am apropiat mai mult de poziția Parlamentului în acest fel, Însă, Comisia competentă pe fond, IMCO, este cea care ar trebui să vină cu această propunere. Mulțumesc! Merci, monsieur le rapporteur. Je me tourne vers... Euh, Mulțumesc, domnule raportor. Mă întorc uh, înspre raportoarea noastră din umbră, doamna Hoffman, prin graiul doamnei Gardia Zaval. Nu? Nu? domnul Ali prin gura domnului Dupre, nici atât, ba da. Cred că s-a spus deja esența, iar tăcerea raportorilor din umbră confirmă acest lucru. Termenul limită pentru amendament este 2 octombrie, de ora 12, iar Comisia pentru bugete le va exprima, le va analiza și se va pronunța prin vot pe data de 5 noiembrie. Acum vom da cuvântul colegului nostru Howard pentru Europa Creativă. Um, thank you, uh, Ms. Mulțumesc, domnule președinte. Industriile creative sunt privite uneori drept uh, elemente frivole care nu generează nimic, nu generează o contribuție economică demnă de luat în calcul, ci din potrivă doar absorb fonduri din, de la finanțele publice. Este o idee cât se poate de greșită. Un element, aș spune eu, care reflectă doar snobismul. Industria culturală aduce o contribuție majoră la economia Uniunii Europene, doar de pildă, uh, E de ajuns să ne gândim la modă, o industrie multimilionară cu piețe la nivel internațional, unde organizațiile europene merită să poată să se întreacă cu cei mai buni actori din sector. Multe din aceste industrii sunt deosebit de profitabile, dispunând de proprii centre de excelență, instituții de dezvoltare și nu au neapărat nevoie de sprijin. Cu toate acestea, Există zone unde e nevoie de sprijin, de pildă știință. Aici putem discuta despre domeniul științei aplicate, care se află la baza dezvoltării culturale. Un domeniu pe care îl sprijinim din Europa creativă, deosebit de util Vorbim aici de limitele creativității în uh, păstrarea tradițiilor culturale, în uh, protejarea diversității lingvistice. Iată unde Europa Creativă are un rol de jucat. În ce privește acest aviz, am înaintat 8 amendamente. Reflectă importanța obiectivelor de dezvoltare durabilă ale UE, ale ONU, îmi cer scuze, importanța consecvenței datelor pe care o prezentăm în acest uh, program multianual și prețurile constante. O linie transversală pe care am încercat să o păstrat de-a lungul acestei inițiative este transparența raportării contribuțiilor la programe atât din cadrul altor programe UE, cât și din țările terțe. Raportarea acelor contribuții este deosebit de importantă când vine vorba de accesarea, de înțelegerea, în primul rând, a relevanței acestor programe pentru lumea reală și, în al doilea rând, de a înțelege relevanța competențelor um, pe care le includ aceste programe strâns uh, legat de aceste inițiative este acel certificat, uh, acel sigiliu de excelență pe care l-a creat Comisia pentru următoarea perioadă de programare. E vorba aici uh, de un program supralicitat, nu se știe exact în ce măsură până unde merge această supralicitare, de multe programe care merită uh, sigiliul de excelență, care ar putea uh, primi finanțare, dar care din diferite motive bugetare nu o primesc, s-ar putea să dispară. Există mult prea multe programe. Și în acest fel ajung la învelupa bugetară pentru uh, perioada actuală. Eu am să continui discuțiile cu colegii referitor la dimensiunea acestei anvelope și sperăm să venim cu un amendament care să reflecte mai precis ambițiile Parlamentului în această privință. La final aș vorbi despre finanțarea directă pe care a scos în evidență programul, pentru două instituții care au intrat în peisajul cultural european, în primul rând Autoritatea Europeană Cinematografică, care promovează activitatea industriei și um, Orchestra Europeană de Tineret, care promovează um, tineretul în, mu- în muzică în Europa. Prin Europa Creativă, aceste două instituții vor beneficia de finanțare directă uh, Ehm, mai degrabă decât finanțare națională și având în vedere pertinența lor, cred că este cel mai bine. Nu sunt amintite în amendamente pentru că nu e necesar, dar cred că e corect uh, să le amintim la expunerea de motive. Mulțumesc, mulțumesc, uh, dragă colegă. Acum am să dau cuvântul raportorului din umbră, domnului Cristoforu. Mulțumesc, domnule. Le mulțumesc uh, tuturor acelora care au venit cu comentarii pertinente. Mulțumesc și raportorului nostru pentru observațiile făcute. Vorbind de Europa creativă, Europa firește înseamnă cultură, înseamnă creativitate și tot ce s-a întâmplat, toate rețelele create, uh, e clar că atunci când vorbim de cultură, sunt de mare utilitate. Cred că aceste 500 de milioane plus minus care sunt puse la dispoziție pentru Europa Creativă nu e o sumă considerabilă, mai ales dacă luăm în calcul valorile culturale și creative ale Europei. Fiecare euro pe care îl investim în cultură se va traduce într-un randament considerabil sporit. Dacă analizăm alte aspecte importante, după părerea mea, dacă privim mass media, de pildă, Europa e în urmă în ce privește promovarea contribuției sale culturale, promovarea patrimoniului european. Există sute de inițiative favorabile ale Europei, însă guvernele uită să amintească acele elemente pozitive, concentrându-se pe elementele negative. Trebuie să sprijinim mass media în Europa pentru ca aceasta să vorbească bine de Europa, nu doar să se concentreze pe acele elemente negative. Dați-mi voi să vă spun că în acest program Europa Creativă ar trebui să existe un program special care să protejeze aspectele culturale nu doar ale Uniunii Europene, ci și ale altor state, ale țărilor terțe. Valorile culturale Europei au suferit un atac uh, în ultimii ani în Cipru, țara mea, de pildă aspectele uh, creștino-elene ale culturii au fost atacate și distruse timp de o mie de ani. Și este absolut vital ca Uniunea Europeană să intervină, să protejeze acest Parlament. La ora actuală la care vorbim, cultura creștină în Orientul Mijlociu uh, este victima unui atac dur. Dacă privim ce fac extremiștii în Orientul Mijlociu, aceștia distrug cultura creștină. Ne-am dorit ca Uniunea Europeană să ia acțiuni, să facă ceva. Trebuie să facem ceva pentru acești oameni în numele lor. Ar trebui să întrebăm pe oamenii de rând dacă vor să cheltuiască bani pentru patrimoniul cultural creștin al Europei, care e distrus în, și în, în interiorul și în afara Europei, eu sunt convins că oamenii ar spune, da, că acest patrimoniu creștin trebuie protejat. Din nefericire, există o țară care nu doar distruge patrimoniul creștin și cultural al țării din care vin eu, ci și a, patrimoniul cultural al țărilor din jur pe care le invadează. Și mă refer și la Turcia, o țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Dacă îi întrebăm uh, pe cetățenii europeni astăzi, europeni astăzi despre aceste 500 de milioane de euro, dacă ar trebui să fie cheltuite pe Turcia, sunt convins că răspunde că nu. Eu sunt convins că oamenii ar fi deosebit de nemulțumiți ca banii să ajungă în Turcia. E vorba de jumătate de miliard aici, o sumă consistentă. Și aceea, din noi care încă respectă valorile culturale europene, vom sprijini Europa creativă și vom sprijini părerile domnului Howard, pe care îl felicit pentru avizul pe care l-a elaborat. Cu toții vrem să vedem ca Europa la nivel uh, cultural să revină la gloria trecutului. Vă reamintesc că anul 2018 este anul european al patrimoniului. Nimic n-ar fi mai simplu să dăm eco acestui an al patrimoniului decât venind cu inițiative solide. Doamna Machi, cred că i-a dat uh, uh, discursul, intervenția domnului, domnului Depre. Da, v-ați pronunțat foarte bine, domnule președinte. Am... Uh, vreau să-i spun raportorului nostru că am citit propunerea pe care o face la considerentul 18 referitor la necesitatea de a publica în fiecare an contribuțiile uh, Uh, țărilor terțe la program. Mi se pare o propunere judicioasă, dar am o întrebare referitor la uh, adresată Comisiei pentru toate contribuțiile țărilor terțe la diferitele programe ale UE. Mă întreb, poate că mi-a trecut mie cu, am trecut eu cu vederea un uh, document comparativ unde se poate vedea clar care sunt contribuțiile statelor terțe la diferitele programe. Uh, țări care sunt asociate la aceste programe, dacă există un document generic sau apare pe undeva și am ratat eu documentul. Am și o întrebare menită să completeze cea a domnului Depre. Dacă există contribuții ale statelor terțe, atunci acestea sunt considerate ca uh, credite alocate. Uh, cum se calculează, de fapt, la buget? Reprezentantul Comisiei? Mulțumesc, mulțumesc pentru această întrebare, domnule Depre și domnule Arci. În ce privește întrebarea domnului Depre, trebuie să mă informez. Nu cred că există o raportare directă care să reflecte contribuția totală a tuturor țărilor terțe, dar am să mă informez cât de curând. În ceea ce privește întrebarea domnului președinte, contribuțiile statelor terțe sunt resurse alocate care se adaugă acelor credite uh, acordate de autoritatea bugetară, deci reprezintă un supliment. În plus, sunt, uh, vin, sunt calculate în afara cadrului financiar multianual, deci reprezintă o completare, un supliment. Da, acest tip de procedură care, după părerea mea, contravine principiului, eh, principiilor fundamentale ale bugetului, principiul universalității. Toate veniturile trebuie să financeze cheltuielile și iată că principiul european nu respectă acest principiu. Da, spune firește, pentru că oricum nu respectă niciun principiu, nu respectă unitatea bugetară, nu respectă universalitatea, nu respectă principiul anualității și, sincer, am îndoieli și când vine vorba de respectarea principiului sincerității acum Uniunea Europeană care împarte cu generozitate sfaturi în stânga în dreapta, nu cred că poate veni uh, și să aibă pretenții de genul ăsta. Domnule Depre, da, o precizare. Spuneați că sunt venituri alocate, iar noi cheltuim, uh, calculăm, ce scuze, plat, uh, plafoane ale, ale CFM. Deci nu intră la plafon, dar intră la calculul bugetului, bugetului anual. Încerc să înțeleg cum merge treaba cu bugetul anual. Deci nu apare în bugetul anual. Nu, pentru că nu sunt credite acordate de autoritatea bugetară, sunt credite care se adaugă la creditele alocate de la buget. Da, e neobișnuit. Intervenție din sală fără microfon. Okay. Ok. Ar fi mai bine dacă aș aprinde și microfonul. Dau cuvântul uh, domnului raportor Howard pentru a încheia dezbaterea. Um, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Așteptam intervenția dumneavoastră pe subiectul anterior. Eu cred că este foarte important, într-adevăr, căci nu putem uh, vota pe contribuțiile terțelor state, dar ar trebui să le cunoaștem totuși, măcar atât. Ar trebui ca lucrurile să fie transparente, ca să știm ce se cheltuie în cadrul programului, altfel cum iei decizii pe programe. Intuiesc că asta va deveni din ce în ce mai vizibil ca problemă și de aceea subliniam uh, lucrurile acum. Nu cred că Europa creativă are o problemă cu reflectarea culturii eurocreștine. Este foarte clar că este vorba de o gândire culturală, lucru care se reflectă în multe moduri. Oamenii neapreciind aceste lucruri uh, într-o primă etapă, cum ar fi muzica religioasă, dar în orice caz ă, asta ține de cultură și cu siguranță lucrurile se vor bucura în continuare de sprijin. Iar apoi, în ceea ce privește implicarea terțelor state în program, sunt birouri Creative Europe peste tot în terțele state, Norvegia, Islanda, Belarus, Moldova și altele, nu știu dacă și în Turcia, dar multe culturi care devin culturi mainstream în Europa își au originea dincolo de Uniunea Europeană, în multe, multe locuri. Ne uităm la ce se finanțează prin acest program, în cadrul aceleiași discuții, și gândiți-vă la un singur lucru. Cel mai mare beneficiar este școala din Beaconsfield, din circumscripția mea, de film. Este un program uh, de top pe care îl finanțează Creative Europe și beneficiază de pe urma acestui program studenți care în proporție de 80-90% sunt din UE27 și nu este un program britanic. Întrebarea este cum vrem să finanțăm în continuare acest lucru sau ce vrem. Uh, se dorește reinventarea roții? Pentru că deja există programe care uh, se bucură de aceste intervenții și ar face în continuare dacă programul ar continua. Vă mulțumesc pentru opinii, să vedem ce rezultă în urma depunerea amendamentelor, așteptând apoi, desigur, votul. Merci. Merci. Mulțumesc. Amendamentele trebuie depuse până pe 9 octombrie ora 18 și Vom vota pe 5 noiembrie în Comisia pentru Bugete. Acum are cuvântul colegul Paul Rubich pentru a ne vorbi despre programul Europa Digitală. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Europa Digitală și crearea acestui program vor avea efecte asupra ocupării și dezvoltării PIB-ului în Europa. Noi am depus câteva amendamente. De exemplu, în ceea ce privește cifrele, poziția Parlamentului, da, s-a ținut cont de ea, dar noi am vrut să fim siguri și am vrut să exprimăm sumele în prețurile constante din anul 2018, în așa fel încât să nu existe posibilitate de interpretare. Comisia ar trebui să se asigure că procedura de depunere a candidaturilor, a dosarelor și participarea la programe să fie lucruri armonizate. Aici propun un amendament la articolul 13 și iar la articolul 20 propun să se țină cont de situația tinerilor antreprenori și a IMM-urilor Până pe 28 septembrie vom avea traducerile, termen de depunere pentru 9 octombrie, votul în comisie pe data de 5 noiembrie. Mulțumesc! Merci, un sujet... Mulțumesc, este un subiect uh, foarte important și de viitor. Dau cuvântul uh, raportorilor din umbră, colegul Doci, mai întâi. Monsieur Popa. Domnul Popa. Monsieur Torvalds. Domnul Torvalds poate reprezenta de domnul Depre? Très bien, donc c'est la, c'est la convergence de vue. Bun, deci toată lumea e de acord cu domnul Ruby. Și înseamnă că nu doriți să vă prezentați punctul de vedere. Domnul Ruby, Colegii vă sprijină prin tăcerea lor, dar în uh, Parlament tăcerea înseamnă înțelepciune. Amendamentele trebuie depuse până pe 9 octombrie ora 18 și domnule Rubic, pentru că uh, sunteți uh, v-ați lansat, sunte, sunteți lansat, vă propun să continuați uh, cu programul pentru piața unică. Da, vă mulțumesc este de fapt un program care vizează două treimi din lucrătorii din Europa, programul COSME, care um, îi vizează pe cei care um, dau 50% din totalul PIB-ului și 80% din contribuțiile fiscale și tocmai de aceea susținerea IMM-urilor este un lucru atât de important, foarte important pentru Parlamentul European. Din nou, am uh, stabilit următoarele – sumele să fie exprimate în prețurile uh, pentru anul 2018. E și un amendament. Iar din partea Comisiei am primit noi informații cu privire la partea nealocată a bugetului și chiar mulțumesc Comisiei pentru asta. pe viitor toate aceste detalii trebuie partajate cu Parlamentul. Eu consider că strânsa cooperare cu Comisia este absolut necesară, tocmai pentru că programul COSME, de care este vorba, e important pentru menținerea în viață a programelor. Cu siguranță o să mai fie amendamente pentru noi E important uh, o idee de principiu. Am hotărât aici la comisie și, după cum spuneam, o chestiune de principiu, dublarea mijloacelor pentru COSME și menținerea finanțării programelor existente, pentru că până la urmă este vorba despre competitivitatea întreprinderilor, mai ales a IMM-urilor, lucruri care trebuie consolidate Totul are de-a face și cu formarea adițională. Eu cred că Europa se poziționează foarte bine cu Enterprise Europe Networks. Aceste lucruri reprezintă o bază pentru formarea, educarea acestui mediu. Dorim să existe și un schimb de uh, experiență, avem Erasmus pentru tinerii antreprenori, program, vrem să internaționalizăm acest domeniu și acest schimb. Am avut un prim proiect pilot și el s-a dovedit a fi extrem de bun. În plan global este un interes real de a face un schimb de experiență, iar pentru noi putem spune că Erasmus este unul dintre cele mai iubite programe, iar pentru tineri cu siguranță este interesant să cunoască alte culturi, Astfel, eu susțin uh, ideile vehiculate în acest text și vreau să vă spun că până pe data de 3 octombrie vom avea și traducerea publicată pe pagina de internet a Comisiei Bugete. Merci. Merci. Vă mulțumesc pentru prezentarea proiectului dumneavoastră de aviz. Raportorii din umbră Colegul Deci tot nu este. Și în numele grupului PP, domnul Iubich a prezentat punctul de vedere. Doamnă Gărdia Sabal, în acest caz, sunteți dumneavoastră raportare din umbră. Da, domnule președinte, într-adevăr, nu pot să spun însă multe despre acest aviz, pentru că în mare suntem de acord cu uh, cele spuse domnul Rubic. Singurul lucru care, pe care nu l-am înțeles clar, pentru că am înțeles problema legată de cifre și discuția cu Comisia pentru a modifica. Um, deci o, o, era o parte care nu era clarificată, uh, dar doriți să modificați uh, sumele pentru a păstra o parte din, uh, din program nerepartizat, dar uh, în general suntem de acord cu cele spuse de domnul Ribich. Doamna Iatenmachi uh, a transmis domnului Depre uh, um, părerea dânsei voi executa scrupulos mandatul primit, domnule președinte. Mulțumesc domnului Rubich. Toată lumea știe că acest program este foarte important pentru grupul nostru. Um, aș dori să subliniez faptul că două lucruri mi se par interesante în amendamentele domnului Rubic. Pe de o parte, serviciile de sprijin pentru uh, IMM-uri uh, și, domnule președinte, un al doilea element care vă va face plăcere pentru că ani de zile ați încercat să dezvoltați un program Erasmus pentru ucenici. Aici se propune un Erasmus pentru tinerii întreprinzători și eu cred că mai, cu cât mai mulți tineri din diverse medii vor beneficia de Erasmus, cu atât uh, mai mult vor contribui în uh, a face Europa realitate în viața și practicile noilor generații. Deci sunt de acord cu propunerile domnului Rubi. Hey. Mulțumesc, domnule Depre. Cine mai dorește să ia cuvântul? Aș dori, dori eu să spun că, bineînțeles, mă bucur că Erasmus va fi extins și mm, la tinerii întreprinzători. Voi reveni la proiectele pilot pe care le-am adoptat în această dimineață, pentru că unul se referă la makers. Aceasta este o experiență care a început în Statele Unite, uh, la MIT. Uh, sunt tineri, ingineri, uh, studenți Um, care au un proiect pe care doriți să-l pune în practică și au nevoie de instrumente extrem de sofisticate și specializate pentru a face acest lucru de imprimantă, 3D sau de alte aparate. E vorba de a le permite, prin intermediul burselor Erasmus, să meargă 3 luni sau 6 luni dacă e nevoie, Uh, pentru a încerca să-și concretizeze proiectul. E vorba de rețeaua așa numiților makers, cei care fac. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru bugete, care în această dimineață a aprobat lista proiectelor pilot, dintre, printre care se numără și acesta, care este deosebit de important pentru mine. Domnule Rubich, în încheiere, ce doriți să mai spuneți? Întâi și întâi vreau să mulțumesc pentru susținere Apoi, în ceea ce privește legătura cu comisia, da, păstrăm legătura și vreau să vă spun că e important pentru Parlament să aibă posibilitatea să construiască activ acest program, iar partea neobligatorie ar trebui să fie redusă cât mai mult posibil, însă poate că uh, Comisia ne poate informa despre cum uh, se pune problema acolo, în acea instituție deocamdată. Alors, monsieur Rel, comment voyez-vous? Um, cum vedeți lucrurile, domnule Rel? Nu am informații suplimentare deocamdată, domnule Ruby, dar uh, putem să continuăm să facem schimburi de informații cu dumneavoastră și să vă răspundem în continuare la întrebări. Bun, atunci ne oprim aici în legătură cu acest uh, aviz. Amendamentele trebuie depuse până pe 10 octombrie ora 18 și Comisia pentru Bugete se va pronunța pe 5 noiembrie. Doamna Gărdia Zabal, vă ocupați uh, de um, Fondul European pentru Afaceri Maritime și Activități Pescărești. Da, mulțumesc, domnule președinte foarte pe scurt. Avem trei priorități în acest aviz. Pe de o parte, ca uh, obiectivele de dezvoltare durabile de durabilă, uh, care sunt um, oarecum apro- apropiate de acest fond de pescuit, uh, să le, să le transpunem aici. În al doilea rând, având în vedere să, să, să reobținem sumele din CFM-ul actual, am discutat cu cei de la Comisia pentru Pescuit um, că propunerea Comisiei Europene de, este mai ambițioasă decât obiectivele de până acum uh, pentru fondul pentru afaceri maritime și activități pescărești și pentru a, a sprijini aceste noi obiective și pentru a dezvolta economia albastră am hotărât să crească cu 10% bugetul prevăzut. Și a treia propunere este că, având în vedere că Parlamentul uh, uh, dorește limitarea um, uh, cheltuielilor pentru schimbările climatice 30%, în cazul acestui fond să trecem de la, 35 la, de la 30 la 35% pentru a compensa uh, alte fonduri. Deci, dezvoltare durabilă, 10% mai mult buget pentru a răspunde obiectivelor și 35% pentru obiectivele climatice. Merci, Eder. Mulțumesc, Eder. Acum, dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul González Pons este reprezentat de José Manuel Fernández. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi portugheză. Nu spaniolă, voi încerca să îl înlocuiesc pe colegul meu, González Pons. Eh, meu colega, eh, relator Sombra, relator... Raportorul meu din umbră, colegul meu, își cere scuze că nu e. El dorește să îi mulțumească, doamne raportor, pentru propunere este de părere că îngrijorările raportoarei sunt justificate, mai ales în ceea ce privește propunerea de reducere la acest capitol politic. De fapt, este singurul domeniu unde Europa are competență deplină în ceea ce privește durabilitatea. Este foarte important, importantă fiind și legătura cu economia albastră. Să nu uităm că ne dorim să avem politici cheie care să rămână funcționale, politici asupra cărora să fim de acord. Suntem de acord că propunerea Comisiei la capitolul sume nu este acceptabilă. se cooperează foarte bine cu raportorul și sperăm și suntem de fapt siguri că vom obține un rezultat favorabil. Mulțumesc! Gonzalez. Mulțumesc! Deci l-ați reprezentat pe Gonzales Pons. Domnul Torvalds a transmis domnului de pretextul său? J'assume, monsieur domnule președinte. Da, domnule președinte. Mulțumesc colegii noastre, Eder Gartia Uh, uitându-mă la amendamente, m-am întrebat dacă mai era vorba de pescuit. Pentru că aproape toate amendamentele vorbesc despre obiectivele de dezvoltare durabilă. Foarte bine. Apoi, se vorbește despre egalitatea între femei și bărbați și integrarea dimensiunii de gen în toate politicile Uniunii. Apoi vorbim de nevoia de a respecta obiectivele COP21. Sunt de acord cu toate aceste lucruri, dar în legătură cu ultima propunere de procente voi discuta cu colegii mei și voi vedea care va fi poziția noastră și dacă depunem amendamente. Monsieur Rubic, souhaitez intervenir? Domnule Rubic, mai doriți să, domnule Rubic, doriți să interveniți? Da, doresc să mulțumesc uh, raportoarei. Cred că este un raport foarte bun, mai ales fiindcă economia albastră pe viitor va juca un rol vizibil mai mare. Două treimi din planeta noastră este apă. Și de aceea este foarte important să recunoaștem că obiectivul de dezvoltare durabilă numărul 14 presupune o mare curată și o bună bază Uh, de viață pentru oameni pe Terra. De aceea ne dorim ca oceanele să fie libere din nou. Se prevede în acest program ca deșeurile de plastic din apă, ca plasele de pescuit, pânzele de plastic care s-au pierdut să fie adunate, se ocupă cineva de asta, se uită cineva unde este cea mai mare poluare pe, în apă, poate cu Galileo sau cu vreun program satelit, în așa fel încât să se poată acționa țintit exact acolo unde murdărirea este foarte mare, unde poluarea este foarte mare. Avem economia circulară, poate fi eh, preluat plasticul, poate fi prelucrat pe mai departe. Deci, eu cred că ar fi interesant, ar fi o prioritate, de fapt, prin prisma obiectivului de dezvoltare durabilă, să ne ocupăm prin acest program de faptul că mările trebuie să fie acolo pentru pește și nu pentru plastic. Merci, monsieur Rubic. Mulțumim, domnule Rubic. Eh bien, madame Gardia Zabal. Câtă înțelepciune, domnule Rubic. Doamna, doamna Toma, înainte. Oui, merci, merci, monsieur le Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori uh, să o felicit pe raportoare și să adaug pentru că uh, solicitarea de 10% buget în plus uh, este binevenită și corespunde, nu trebuie să uităm la acestei noi competențe sau noilor obiective pentru economia albastră, nu trebuie să uităm că este foarte puțin. Sur, uh, sur un, un program. Mai ales fiind dat că este vorba de un program despre care se știe că este totuși foarte mic comparativ cu alte fonduri structurale. 10% în realitate mm, mm, ce înseamnă doar studii, pentru că Dincolo de ceea ce s-a spus, știți că nu avem suficiente date despre oceane pentru a dezvolta economia albastră. Trebuie să ne asigurăm de faptul că pe viitor va fi o politică bine dezvoltată, aliniată obiectivelor de dezvoltare durabilă, iar în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, încă un aspect – Pescuitul este, de fapt, una dintre cele mai integrate politici comunitare, dar este și politica supusă cel mai tare um, încadrării la obiectivele de dezvoltare durabilă. Vorbim despre resurse, vorbim despre respectul pentru oceane. Este o politică exemplară și, de fapt, vă spun cu sinceritate, merită mult mai mult buget. Încă o dată, Iată, ni se propun noi competențe, noi obiective, reducând în același timp bugetul. Uh, și se refuză acest lucru în acest raport și cu atât mai bine. Bun. Deci, înțelepciunea este să știm ce înseamnă a reduce bugete. Da, ce Asta ați spus? Sunt de acord pentru că avem cu toții datoria de a controla cheltuielile din fonduri publice. Acestea fiind spuse, doamnă Gardia Sabal, doriți să mai spuneți ceva în încheiere? Da, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi uh, doresc să mulțumesc uh, pentru toate observațiile colegilor și aș da câteva, răspunde, câteva răspunsuri uh, domnului uh, Depre, care uh, e foarte mirat că am vorbit atât de mult despre obiectivele de dezvoltare durabilă și, și despre uh, egalitatea între femei și bărbați și obiectivele climatice. Uh, sectorul pescuitului este probabil unul dintre sectoarele în care există cele mai multe inegalități uh, și mi se pare important să se includă această perspectivă și de aceea am subliniat acest lucru în avizul meu. În ceea ce privește obiectivele climatice, propunerea inițială a Comisiei Europene era ca 25% din uh, cheltuieli să fie pentru obiective climatice și în anumite fonduri uh, s-a propus specific 30%, având în vedere că Parlamentul uh, Uh, dorește 30% în general, am uh, propus că specific pentru anumite fonduri să se ajungă la 35%. Iată, aceasta este propunerea mea. Dacă, dacă dumneavoastră aveți alte propuneri, putem să le discutăm. Très bien. Foarte bine. Aceste propuneri vor putea să ia forma unor amendamente care trebuie depuse până pe 3 octombrie la ora 12 uh, și vom vota în Comisia pentru Bugete pe 5 noiembrie. Dau acum cuvântul colegului Völken, care ne vorbi despre Corpul European de Solidaritate. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Domnule președinte, stimați colegi, Corpul European de voluntariat există de peste 20 de ani, tinerii pot să se înscrie și să acționeze voluntar, să se angajeze voluntar în Uniunea Europeană. Iar Corpul European de Solidaritate se uh, bazează pe acest succes, este construit pe acest succes. Mai dorim să oferim încă unui număr de 100.000 de tineri să se angajeze în șase domenii politice diferite. Eu, unul, cred că acest program este foarte, foarte important. Iar în avizul meu am ilustrat, am modificat trei lucruri, de fapt. E vorba de prețurile exprimate în prețuri constante și nu la prețurile curente. Și și eu am spus că acest corp european de solidaritate trebuie să uh, participe la eliminarea discriminării și că trebuie să contribuie la um, crearea unei situații egalitare, omogene. Un program deschis tuturor. În al treilea rând, Am ținut cont de obiectivul pentru, de, de dorința de a atinge obiectivele pentru dezvoltare durabilă și am adaptat textul în consecință. În ceea ce privește realocările, sper să nu ne punem din nou problema uh, la acest capitol, ca săptămâna trecută la Strasburg, căci a fost uh, important să avem bani până în anul 2021 ca programul să poată funcționa. Statele membre, dacă comandă un program, trebuie să se asigure că îl și finanțează în consecință. Sper ca de data aceasta, deci din 2021 până în 2027, să reușim în așa fel încât să nu trebuiască să facem tot felul de manevre, să ne asigurăm că sunt suficiente mijloace financiare. Mă bucur. Uh, Uh, schimbul de opinii cu uh, numeroși raportori din umbră prezenți. Merci. Les commentaires vont venir. Mulțumesc. Domnul Novakov este reprezentat de domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Novakov e în altă ședință și, din păcate, nu poate să vină aici de la regii. Mulțumește raportorului pentru raportul său și pentru tot ceea ce a făcut. Această inițiativă este foarte importantă pentru a promova valorile Uniunii Europene, dar și dimensiunea multiculturală. Este un program care permite, să, prin care se promovează și generozitatea și se înscrie în linia programului Erasmus+. A a cunoaște pe celălalt, a cunoaște diferențele culturale, um, poate să ne permită să consolidăm și să promovăm identitatea europeană pentru ca uh, fiecare cetățean și mai ales tinerii să se simtă cu adevărat europeni cu valorile europene și cu spiritul european. Mulțumesc pentru apelul dumneavoastră la implicarea tinerilor pentru a da o însemnătate Uniunii Europene. Doamna Iatenmachi, cu siguranță îl are ca mesager pe domnul Depre. Da, domnule președinte, așa este. Sunt absolut de acord cu orientările uh, din predica uh, părintelui Fernandez. Sunt uh, absolut de acord cu amendamentele propuse de raportor și mulțumesc. Bien. Qui d'autre voulait apporter ça? Mulțumesc. Cine mai dorea să spună câteva cuvinte cu mult lirism? Domnul raportor? Um, domnul Howard. I love the way they translate my name. Îmi place cum mi se traduce numele. Mr. President, I just wanted to... Domnule președinte, avem totuși puțin timp și deci profit pentru a face un comentariu politic despre programele de voluntariat sau programe precum acesta. Eu cred că sunt esențiale, consider că le oferă tinerilor o experiență pe care în mod obișnuit nu ar acumula-o. Dar, ca de obicei, grija mea este următoarea. Oricum sunt finanțate aceste programe, ele nu ajung niciodată acolo unde chiar trebuie și o spun pe șleau. Dacă ați venit de unde sunt eu, ultimul lucru la care ați avea pe care ați avea ocazia să-l faceți ar fi să participați la un asemenea program. Este foarte important ca aceste programe să nu uh, fie acolo doar pentru clasa mijlocie, căci nu acolo este problema cu identitatea europeană, știți? Și, de asemenea, e, ar fi niște programe, ris, um, niște oportunități risipite dacă s-ar întâmpla astfel. Sper, da, contez pe succesul acestor programe, dar mizez și pe un mix social care să fie atent monitorizat să ne asigurăm că toată lumea are posibilitatea să participe la aceste programe, în așa fel încât programele în sine să reprezinte societatea europeană din punct de vedere etnic, din punctul de vedere al genului și din punctul de vedere al apartenenței la o clasă socială sau alta. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Howard! Și Volken. Eh, domnul eh, Vulcan are cuvântul de, din nou în încheiere. Mulțumesc! Împărtășesc ceea ce a spus antevorbitorul meu. Eu cred că acest program este cu adevărat un program care are în vedere care are în vedere pe toți tinerii din Uniunea Europeană, este extrem de diversificat, e vorba de stagii de practică, de exemplu, e vorba de posibilitatea de a face voluntariat în numeroase, numeroase domenii, sunt foarte, foarte multe. Uh, posibilități și de aceea cred că acesta este programul care va reuși cel mai bine să atingă toate păturile sociale. Este foarte bine că am reușit să ajungem la un numitor comun și că am reușit să formulăm acest aviz în termeni pozitivi. Bien, c'est certainement un avis très largement partagé. Deci, eh, iată, suntem de acord. Dacă aveți amendamente, trebuie să le depuneți până pe 10 octombrie ora 12. Votul în Comisia pentru Bugete va avea loc pe 5 noiembrie. Și astfel, dragi colegi, ajungem la sfârșitul ordinii de zi. Aveți ceva la diverse? Nu? Atunci, doresc să vă precizez că pe 8 și 9 octombrie ne vedem Uh, la ședința Comisiei pentru Bugete la Bruxelles. Pe 22 octombrie avem ședință comună Buget-Econ și din nou pe 25 octombrie reuniune comună Buget-Econ tot la Strasbourg. Și iată, s-a încheiat această săptămână redutabilă pentru Comisia pentru Bugete, pentru că am avut de examinat toate amendamentele pentru proiectul de buget pentru anul următor. Anul acesta lucrurile au fost complicate de faptul că trebuie să ne pronunțăm și în legătură cu proiectele de aviz de, uh, pentru programele din CFM. Am avut 27 de programe pe care le-am examinat în 3 zile având în vedere uh, calendarul uh, bugetar. Poate nu v-ați dat seama, dar toți colaboratorii Comisiei pentru Bugete uh, au suferit presiuni enorme, au pregătit extrem de bine toate aceste puncte. Doresc să le mulțumesc din inimă pentru profesionalism, pentru devotamentul absolut și pentru abordarea inteligentă, pentru energia și optimismul constant cred la fel ca și noi în Europa. Președintele mulțumește și consilierilor politici, ai grupurilor politice și tuturor deputaților, mai ales raportorilor și raportorilor din umbră. Acum suspend ședința și vă urez un sfârșit de săptămână plăcut.